Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Doamnelor și domnilor, doresc să vă salut, să vă urez un călduros bun venit la reuniunea noastră comună cu Comisia de Cultură, cu colega noastră Silvia Costa, președinta Comisiei pentru Cultură. Vă urez un an nou fericit, plin de bucurii și pentru noi toți doresc o Europa care să ne aducă multă fericire. Astăzi avem o primă discuție referitoare la uh, comisia, la comunicarea Comisiei Europene și vom discuta cu doamna vicepreședinte despre o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale. Este vorba de o comunicare din iunie 2016 și avem alături de noi pe domnul Diego Marani, pe domnul Walter Sampieri, care sunt responsabili de această comunicare. Vă mulțumim pentru prezență. Și Cred că noi, ca raportori, nu trebuie să insistăm prea mult asupra propriei noastre viziuni. Cu toate acestea, vreau să spun că diplomația culturală europeană este o chestiune foarte importantă, mai ales în această perioadă. Federica Mogherini a spus-o, soft and hard power go hand in hand. Puterea soft și hard merg mână în mână. Și aceasta este parte a strategiei globale europene. Este vorba de o perioadă când se pun multe probleme, multe întrebări, chestiunea uh, eliminării barierelor care stau în calea înțelegerii dintre oameni, dintre populații. Și, de asemenea, trebuie să ne gândim și la chestiunea dezvoltării și a evoluției dintre diferitele comunități. în lume, relațiile internaționale sunt bazate pe diversitate și e foarte important să avem și pe viitor relații pozitive și iar diplomația culturală joacă un rol foarte important în această chestiune. Și în acest sens e vorba și de modul în care concepem noi valorile cele mai importante sunt valorile din uh, Carta Drepturilor Fundamentale, din Carta Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, drepturi care își au originea în Europa, însă sunt uh, obligatorii la modul universal în ziua de astăzi. Și trebuie ca acest lucru să fie înțeles și cred că e important ca Europa să că Europa este un exemplu, un model de diversitate. Și e important uh, să nu uităm nu doar de unitate în diversitate, ci și de înțelegere în diversitate, de acceptarea valorilor diferite. Și uh, să acționăm în acest domeniu, pentru că este în interesul Europei. Noi nu dorim uh, să promovăm cultura europeană în detrimentul culturii din statele membre. Noi dorim uh, o cultură europeană bazată pe diversitate. și munca noastră practică în calitate de Parlament, de Comisie, uh, munca Serviciului de Acțiune Externă. Trebuie să-și aducă contribuția la înțelegerea acestui lucru. Faptul că este posibil ca multiple culturi diferite să fie unitare și să nu existe o dominanță a nivelului european. Ortega y Gasset a spus uh, acum mult timp că cultura națiunilor europene are aceeași origine. Eu sunt creștin-democrat, spun întotdeauna că aceasta e baza, însă cu toții știm că cele trei coline de la Roma uh, joacă un rol foarte important, printre care Capitoliul și uh, pe acestea se bazează cultura și valorile europene. Nu e vorba numai de artă, ci și de democrație. Și aceste evoluții culturale sunt esențiale și sper ca pe acest fundal să putem demonstra că suntem capabili împreună cu uh, diferitele digiuri de la comisie implicate și cu comisiile din Parlament implicate să uh, facem tot ceea ce trebuie pentru a uh, transpune aceste baze ale strategiei UE în măsuri concrete. Doamna Costa și cu mine vom prezenta un raport și uh, m-aș bucura acum dacă doamna Costa ar lua cuvântul și uh, apoi uh, îi voi invita și pe colegii uh, Marani și Santieri să uh, ia cuvântul. Se pare că cultura italiană este dominantă aici. Da, asta e. Yes, asta e situația. Quando se parla de cultura. <laughs> cel puțin când e vorba de cultură. Dacă avem cultură în Germania, spune domnul Brock, e altă întrebare. Așadar, mulțumesc, doamnă, Bro- eh, doamnă Costa, aveți cuvântul. Grație. Mulțumesc, domnule Brock, pentru aceste cuvinte introductive. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Situația în care ne înscriem astăzi eh, și în care se înscrie această reuniune comună a celor două comisii uh, este cea prezentată de dumneavoastră. Mulțumesc uh, pentru ospitalitate și faptul că ne întâlnim între cele două comisii. Uh, ne amintește de faptul că acum un an și jumătate ne-am întâlnit deja și am discutat acest subiect cu ocazia prezentării concluziilor unei acțiuni pregătitoare lansată de Comisia pentru Cultura Parlamentului în 2011, care s-a încheiat doi ani mai târziu și care a reprezentat baza pe care s-a creat această platformă cu participarea unor instituții culturale europene în dialog cu Comisia și mulțumim și Comisiei pentru prezența sa și pentru această inițiativă în care ține cont de multe dintre recomandările făcute la acea reuniune. Mă bucur că suntem co-raportori cu domnul Brock și, uh, așa cum Comisia ne-a dat un exemplu de depășirea unor acțiuni în domenii de competență comună, cred că și eu, uh, și eu cred că uh, în urma comunicării doamnei Mogherini împreună cu comisarii pentru cultură, educație și pentru vecinătate, cu implicarea cel puțin patru direcții generale, este o noutate. Înseamnă, așa cum ați înțeles, că dimensiunea culturală și educativă trebuie să devină axe centrale în acțiunea politică, diplomatică, externă a Uniunii Europene și, în general, în relațiile internaționale. Sunt convinsă de asemenea că azi, mai mult ca niciodată, am înțeles în mod dramatic că, fără dimensiune culturală, prin dialogul intercultural, prin recunoașterea valorii drepturilor omului la nivel cultural și, prin dialog, și fără dialogul intercultural, nu am avea perspective și nu putem avea perspective de pace și de coexistență uh, pacifică cu uh, țări terțe și faptul că um, această comunicare privind cultura um, uh, a apărut în același timp uh, cu comunicarea privind Europa pe scena mondială. Este un lucru interesant. Uh, știm că, după părerea mea, trebuie să ținem cont de anumite aspecte în calitate de coraportori pentru um, a intra mai mult în detalii legate de această valoare adăugată pe care o poate avea un european în acest domeniu, reunind astfel toate instrumentele, acțiunile și parteneriatele pe care le avem deja și pe care ne putem concentra mai mult în viitor prin acțiuni concrete uh, orientate spre anumite obiective strategice comune, integrând, bineînțeles, și nu înlocuind acțiunea statelor membre și oferind un context pentru ca um, acțiunile acestora să fie mai eficiente. Cultura după mine, este un al patrulea pilon al dezvoltării durabile. Dincolo de dimensiunea economică, de mediu și socială, se află dimensiunea um, culturală. Și știu că mulți colegi prezenți azi în sală sunt de acord cu mine. Astfel se oferă noi uh, perspective și, deci, eu cred că trebuie să creăm nu doar dezvoltare durabilă, ci uh, și o cultură comună. Știm că intelectualii, artiștii și uh, dar și agenții economici, prin industriile culturale creative și, uh, și instituțiile culturale, se implică în acest proces. Aceasta este o bogăție um, care trebuie folosită cât mai mult. Deci astăzi cultura uh, există într-un context nou, există responsabilități noi și cred că trebuie să luptăm și împotriva um, unei suprasimplificări culturale. Deci Europa are o diversitate culturală, dar are valori comune și poate fi exemplu de mod în care se pot reuni diversități lingvistice, culturale cu valori comune. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să folosim toate ocaziile de mobilitate, de schimburi, de parteneriate cu certețe. Un al treilea aspect pe care doresc să-l subliniez este faptul că trebuie promovată prevenirea conflictelor și trebuie să luptăm, bineînțeles, împotriva funda- fundamentalismului care deseori uh, apare din lipsă de cultură, din lipsă de, dia- de dialog cultural între țări. Și cred că um, uh, această uh, Uh, comunicarea este importantă din multe puncte de vedere. Nu doresc să anticip dezbaterea, um, dar uh, Evident, trebuie să se consolideze această dimensiune a culturării, precum și cea a guvernanței. S-a spus deja acest lucru, dar nu în mod suficient de structurat. Această coordonare trebuie garantată, trebuie să existe obiective anuale, plurianuale, cu flexibilitate și delegațiile UE în țările terțe trebuie implicate și trebuie să se acorde importanța cuvenită rețelelor culturale europene. Trebuie să existe mai mult dialog între acestea, între Europa Creativă, între Erasmus Mundus, bursele Marie Curie și um, capitalele culturale europene. Deci acest patrimoniu este cel pe care poate pune la dispoziție Europa. Mă opresc aici. Uh, suntem la începutul unui proces uh, care va continua și acum dau imediat cuvântul celor doi interlocutori din comisie care se află alături de noi. Mai întâi lui Diego Marani, care este coordonator pentru diplomația culturală la EASO și domnului Walter Zampieri, șef de unitate la Comisia Europeană DG Educație și Cultura. Cred că va fi interesant să vă ascultăm. Aveți 10 minute fiecare la dispoziție și apoi dau cuvântul colegilor, mai întâi coordonatorilor și raportorilor din umbră. Nu știu dacă mai e altcineva din partea comisiei. Da, ești cineva de la DigiDevco? Bine, mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul domnule Marani. I will speak much less than 10 minutes to explain you the general ideas and the Stimați uh, compreședinți, nu doresc să vorbesc foarte mult, mai puțin de 10 minute, numai pentru a prezenta spiritul acestei comunicări. Aș dori să o citesc pe doamna Mogherini, și să citesc ce a spus la discursul său de la Forumul pentru Cultură de anul trecut. Nu trebuie să ne temem să spunem că suntem o superputere culturală. Deschiderea noastră ne dă măreția. Libertatea a transformat cultura în uh, excelență europeană. Cultura noastră a inspirat lumea întreagă pentru că a fost inspirată de lumea întreagă. Iată calea către viitor, mândri de patrimoniul nostru și deschiși uh, către lume. După cum ați spus foarte bine mai devreme, aceasta este calea pe care intenționăm să o urmăm. Și uh, dorim să o facem prin pregătirea unei strategii. Dorim să încheiem uh, strategia tradițională de expoziție pe care o aveam până acum și să ne implicăm mai degrabă într-o politică uh, interumană, o politică culturală, desigur dorim să nu avem o atitudine superioară și în loc să încercăm să-i învățăm pe alții, să ne străduim să învățăm de la ei, să concepem cultura ca pe un teren comun, să încurajăm parteneriatele între operatori culturali în Europa și în statele noastre. Să dezvoltăm competențe și să facem schimb de competențe, să stimulăm educația și eh, toate tipurile de formări pentru că intenționăm să ne referim la cultură într-un sens cât mai larg. Industriile culturale, patrimoniul cultural, cultura ca instrument pentru dezvoltare, educație și formare. Ce e nou? Tocmai această idee dorim să trecem la o paradigmă mai bazată pe colaborare și un rol central va fi jucat în această strategie de statele membre, prin uh, institutele lor culturale naționale. Aceștia vor fi principalii noștri interlocutori și dorim ca aceste entități să se implice în proiecte de cooperare cu delegațiile UE din alte state, din state partenere. Acestea sunt principalele linii ale strategiei, iar colegul meu vă va prezenta în detaliu implicațiile pentru cultură, educație și dezvoltare. Un ultim element ca să vă ajut să înțelegeți spiritul acestei comunicări este următorul. Uniunea Europeană deja face multe în domeniul cultural. Multe din programele noastre au conținut cultural. De multe ori însă nu știm ce fac diferite servicii. Fiecare serviciu nu știe de ce fac celelalte. Lipsește coordonarea, lipsește viziunea comună, iar strategia noastră dorește să le ofere pe amândouă. Foarte scurt, dau cuvântul domnului Tampieri. I'm not sure that I'll be able to be as sure. Mulțumesc, o să încerc, dar nu cred că pot vorbi atât de puțin cât a vorbit Diego. El a reușit să spună multe cu toate acestea. Și aș dori să revin la ce a spus doamna Costa. Doamna Costa a amintit că pe, prin, pentru această comunicare ne-am bazat foarte mult pe munca noastră anterioară, inclusiv cea realizată în colaborare cu Parlamentul și cu statele membre, însă am folosit mult din experiența cu partenerii în implementarea de programe axate pe cultură și ne-am bazat și pe uh, experiența din uh, colaborarea la nivel european prin metoda de coordonare deschisă și alte programe cum ar fi Europa Creativă. Care a fost scopul acestei munci de pregătire? A fost să înțelegem ce poate să facă cultura în diferite domenii. Suntem cu toții de acord că cultura este importantă, însă e importantă pentru dezvoltarea socioeconomică, pentru dialog, pentru uh, dezvoltarea socială. Avem multe experiențe în Europa în acest sens și ne interesează și rolul Uniunii Europene, rolul specific al Uniunii Europene în promovarea culturii. După cum a spus domnul Brock, ne bazăm pe dezvoltarea culturală a statelor membre, desigur, pentru că noi, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, nu avem o cultură pe care să o propunem. Nu e de mirare că primii termeni din această comunicare sunt diversitatea culturală. De aici pornim și um, am să folosesc acum o metaforă. Aș spune că noi vedem cultura ca pe un spațiu în care se uh, poate produce creativitatea și se pot produce interacțiunile libere. Uniunea Europeană încearcă să extindă acest spațiu de cooperare. Asta facem la nivelul Uniunii Europene, asta am dorit să facem și la nivel global pentru a ameliora relațiile culturale și a ne aduce contribuția și în acest sens. De aceea considerăm că e foarte util să pornim de la niște principii, primul principiu fiind promovarea diversității culturale și a drepturilor omului. Asta înseamnă să ne bazăm pe umanismul nostru comun, pentru că împreună, cu vocile noastre comune, vom vorbi pentru acest umanism. Nu e vorba de a ne expune cultura, de a ne o promova, cum a spus și Diego, ci e vorba de a aduce oamenii la oaltă și de a-i lăsa pe artiști și pe operatorii culturali să-și facă treaba, pentru că oricum se pricep mult mai bine decât noi. Un alt principiu cheie este complementaritatea și, de asemenea, subsidiaritatea. Vom lucra împreună cu statele membre, cu părțile interesate, ne vom strădui să impunem principiul subsidiarității din mai multe motive, și anume că numai atunci se va putea uh, face treaba. Abia atunci operatorii culturali și artiștii vor putea să își îndeplinească misiunile. Misiunea. În strategia noastră prezentăm o serie de acțiuni în comunicare. Am ales dezvoltarea socioeconomică, pentru că, după cum spuneam, cultura are o contribuție foarte importantă la dezvoltarea durabilă și uh, E important să ajutăm pe partenerii noștri să-și dezvolte propria cale către uh, o situație durabilă. În al doilea rând, cultura joacă un rol foarte important pentru reconciliere, pentru reziliența societății, aș spune. Avem exemple, din păcate, din Europa. Am văzut în Irlanda, în fosta Iugoslavie, în Cipru, ce poate face cultura pentru a promova pacea și a ameliora relațiile. Asta vrem să facem și la nivel global. Și prima tendință este patrimoniul cultural, pentru că oricine e mândru de propriul patrimoniu cultural și e foarte important să avem un dialog în acest domeniu și Uniunea Europeană și statele membre au acumulat multe experiențe în acest domeniu și putem transmite aceste informații și partenerilor pentru a ajuta și pe ei să se dezvolte. am crezut că e util să avem o panoramă a acțiunilor posibile. Nu e exhaustivă, însă ne arată ce poate să facă cultura ca să ne atingem obiectivele. Astfel se explică uh, cât de uh, extinsă este gama de interven intervenții la care ne gândim. Comunicarea noastră a fost prezentată în iunie și de atunci am început deja să luăm măsuri. Vi le vom prezenta dacă doriți. Următor, ultimul capitol este cel referitor la parteneriate, pentru că această strategie nu poate fi a, uh, pusă în aplicare decât dacă acționăm împreună, Comisia, SAE, pentru că nu putem să o facem singuri, prin programe unice și proiecte unice. De aceea, cum a spus și Diego, este esențial ca statele naționale, institutele culturale din statele membre să joace un rol activ pentru că acestea multiplică acțiunile, multiplică efectul pe care îl pot avea măsurile comisiei. Autoritățile locale din statele partenere sunt la fel de importante. Uniunea Europeană trebuie să fie aproape de cetățeni și acțiunile trebuie să fie cât mai locale. Partenerii noștri sunt mai mult decât parteneri, sunt actori responsabili și indispensabili. De aceea am uh, creat o platformă de guvernanță culturală care funcționează deja, permite organizarea de formări culturale și este un instrument uh, prin care putem primi uh, recomandări de la societatea civilă și putem să lucrăm mai bine cu societatea civilă. Ideea cheie din această comunicare este că acțiunile trebuie implementate pe teren, la fața locului, și delegațiile UE trebuie să lucreze ca un hub, ca o platformă. Contribuția cultura, instituțiilor culturale și a guvernelor naționale este deci esențială și am prezentat câteva exemple pozitive în acest sens. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să îi dau câteva cuvinte, și, uh, câteva minute și reprezentantei DigiDevco. Sigur că da, vă rugăm. So culture has always been part of development. Cultura a făcut întotdeauna parte din cooperarea pentru dezvoltare, de aceea aș dori acum să vă dau câteva exemple de succes din acest proces din ultimii ani, revenind la cei trei piloni uh, pe care le-a menționat doamna uh, Costa, dezvoltarea socioeconomică, rolul culturii um, în dezvoltarea relațiilor într-un cadru de pace și moștenirea culturală. Deci mai întâi rolul culturii Ehm, ca element în cadrul dezvoltării socioeconomice, am cofinanțat un film care se numește Run în eh, Côte d'Ivoire despre trecutul politico-militar al acestei țări și filmul a, nu doar a ajutat în procesul de reconciliere din această țară, ci a și stimulat industria filmului în această țară. Această acțiune a fost finanțată între 2013 și 2015 și de atunci încă patru filme au fost produse în această țară. S-a creat un fond național uh, pentru a sprijini sectorul cinematografic. S-a creat uh, o bază de date cu tehnicieni uh, și um, în acest domeniu au fost formați peste 400 de tehnicieni și actori. În ceea ce privește dialogul intercultural, avem un proiect de succes în, în, um, din Sri Lanka, în cooperare cu Germania, pentru promovarea um, abordării multiculturale E vorba de schimburi culturale nord-sud pentru uh, acord domeniul culturii și universități. Au uh, participat aproximativ 800 de persoane, s-au uh, sprijinit de asemenea inițiative locale, pentru că impactul local al activităților este foarte important. Am participat și la organizarea unor festivale culturale pentru a crea rețele și pentru a promova reconcilierea. Un al treilea exemplu, în ceea ce privește moștenirea culturală, se referă la sprijinirea arhitecturii uh, din pământ în Africa de Vest. Am uh, uh, finanțat un proiect din Niger prin identificarea arhitecturii din lupt și s-a construit un muzeu național care arată cum se fac aceste construcții din lut folosind materiale ecologice s-au organizat conferințe și activități pentru promovarea moștenirii culturale naționale în acest domeniu. Peste 100 de persoane au fost formate uh, în domeniul acestor construcții tradiționale și astăzi s-au creat locuri de muncă. Mulțumesc! Thank you for these examples. Vă mulțumesc pentru aceste exemple foarte interesante. Și acum dau cuvântul colegilor noștri raportori Pardon, raportor din umbră mai întâi. Cine dorește? We can alternate one from Cult Committee, one from AFET Committee. Uh, pe rând, uh, un coleg de la Cult și un coleg de la um, AFCO, doamna Berbate de la cult și apoi domnul Maian Mund de la AFET. Hola. Uh. Bună ziua! A fost foarte interesant pentru că am început să vorbim despre doamna Mogherini și despre discursul pe care l-a făcut în legătură cu diplomația culturală și importanța culturii în relațiile internaționale. Parlamentul s-a exprimat deja în acest sens în anul 2011. În calitate de raportor din umbră la cultură și afaceri externe, aș vrea să fac câteva comentarii interesante. Și cred că începând de aici putem uh, gândi o acțiune pozitivă în acest domeniu. Aș dori să vorbesc în primul rând de, despre institutele culturale pe care le avem în străinătate, institute precum uh, Cervantes, British Council și altele de acest fel. E vorba de organizații care au uh, sarcini importante pentru uh, a disemina cultura, literatura, limba respectivă și cred că aceste institute ar putea reprezenta această Europa pe care ne dorim cu toții, o Europa care să aibă un discurs al integrării, un discurs comun astfel încât să transmitem ideea identității culturale partajate care să reprezinte Europa. Aceste institute ar putea fi utilizate în acest sens pentru a face primii pași uh, în acest domeniu. O altă temă care mă interesează foarte mult este cea a diplomației în domeniul științei. E vorba aici de un adevărat uh, soft power care poate juca un rol foarte important în relațiile pe care le avem cu țările din afara Europei. Pentru că știința este tocmai uh, uh, cea care ne poate aduce la o masă comună în acele domenii care nu depind atât de mult de sentimente, de emoții, de tradiții. În felul acesta putem găsi uh, subiecte de cercetare unde nu există divergențe și unde putem avea o poziție mai obiectivă. S-au făcut de altfel uh, multe lucruri în acest sens, în special în cadrul politicii europene de vecinătate. Atunci când ne-am deplasat uh, cu doamna Costa în uh, Tunisia și am vorbit despre acest lucru, ne-am dat seama că este foarte important să lucrăm pe aceste teme. Universitatea din Tunisia va face parte din programele în cadrul Orizont 2020 cu programe finanțate pentru cercetare deci toate aceste programe ce au de-a face cu cercetarea, cu știința, mi se par foarte importante. Eu, care sunt și președinta delegației cu Magrebul, consider că este esențial să stabilim legături mai aprofundate cu aceste zone și să întărim aceste legături pentru a ajunge la relații stabile și a defini noi obiective împreună. Aș menționa aici o altă chestiune importantă, cea a patrimoniului cultural european, care trebuie susținut. Recent uh, m-am deplasat uh, la Munich, unde am petrecut câteva zile cu niște prieteni, uh, am văzut pinacoteca de acolo, ne-am dat seama de elemente și valori care ne unesc pe noi europenii, pe care le avem în comun dar trebuie să înțelegem și ce se întâmplă în țările din nordul Africii sau în zona uh, Magrebului. De aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a susține acest patrimoniu material care ține de cultura noastră, care este parte integrantă din această cultură și de aici, din Europa, ar trebui să uh, promovăm toate măsurile necesare pentru ca Europa să susțină acest patrimoniu, atât pentru noi cât și pentru uh, țările din zonele respective. Iată, acestea erau principalele comentarii pe care doream să le prezint. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Mian Mol, din partea AFET. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând celor doi președinți, doamna Costa și domnul Broc, care au convocat această ședință. Așa cum spunea și doamna Costa, uh, mi-aduc aminte că în primăvara anului 2015 am avut o ședință comună de acest fel. Între timp uh, au apărut uh, multe elemente importante, cum ar fi comunicarea din partea Comisiei Europene în iunie anul trecut, uh, un lucru demn de salutat și sperăm să ajungem și la o rezoluție sau un raport care să fie adoptat aici la Parlament pe această temă. Aș face acum câteva comentarii. În primul rând, cultura este un instrument esențial de dezvoltare economică. Mă gândesc, de exemplu, la uh, turism, dar uh, uh, reprezentanta Comisiei ne vorbea și despre importanța culturii pentru uh, dezvoltare. În al doilea rând, cultura este un instrument esențial pentru a avea relații pașnice, de toleranță. În ceea ce privește diversitatea, dialogul, toleranța, care sunt implicite acestui concept de cultură pentru a înlocui uh, uh, unilateralismul și gândirea unică. Iată de ce cred că Europa ar trebui să se centreze pe un astfel de dialog, pe cultură, pentru a evita tot felul de radicalizări, uh, pentru că în ziua de astăzi este nevoie de o astfel de atitudine, tocmai pentru a lupta împotriva acestui proces de radicalizare. Un al treilea aspect care a fost prezentat și el aici, uh, patrimoniul cultural. Anul viitor, de altfel, este anul patrimoniului cultural și aici, la Parlamentul European și în special doamna Costa, au susținut această idee pentru că anul 2018 să fie anul uh, patrimoniului cultural. Și iată, până la urmă, am uh, avut reușită cu această propunere a noastră. Deci cred că un an care să fie dedicat patrimoniului cultural este o adevărată reușită pentru noi. Sper că anul respectiv să includă multe elemente pozitive și în restul lumii există multe alte elemente care țin de cultură pe care trebuie să le menținem și să le promovăm, așa cum uh, am făcut uh, la Comisia AFET, am cerut-o dintotdeauna și la Comisia CULT alături de UNESCO. Mă gândesc acum la ce se întâmplă în Afganistan, uh, ce s-a întâmplat sau ce se poate întâmpla în curând în Palmirea. Acum, în ceea ce privește comunitarea comisiei, există un aspect care mi se pare că lipsește acolo. Eu unul nu l-am văzut. Mi se pare că este foarte important să vedem care sunt uh, rutele europene. Anul acesta, în 2017, se împlinesc 30 uh, de ani de la acest program european, rutele culturale europene. Acestea sunt esențiale pentru a înțelege, de fapt, ce înseamnă Europa, pentru că diversitatea culturală înseamnă o unitate a acestor civilizații. Și pentru tineri este important uh, să cunoască nu doar uh, drumul până la Santiago, pe care eu îl cunosc foarte bine, dar și alte rute, ruta uh, romanicului și alte rute culturale care sunt esențiale. De aceea, ele ar trebui să aibă un rol esențial în viitoarele comunicări ale Comisiei și sunt convins că aici la Parlament ele se vor regăsi în documentele Parlamentului. Și nu e vorba doar de rute care țin de Uniunea Europeană, pentru că ele trec dincolo de frontierele noastre. Ajungem până în Maghreb și uh, Tunisia, să ne gândim și la Maroc, uh, ruta Sefaradului și altele, rute care se află în estul Europei și multe dintre ele sunt complet integrate în UE. De aceea mi-aș dori ca Comisia Europeană să acorde un rol mai important acestor rute culturale și să le susțină economic, pentru că ele sunt esențiale pentru a înțelege Europa și pentru a înțelege unitatea din punctul de vedere al civilizației pentru Europei. Ele sunt prezente și în alte țări și atâta timp cât alții doresc să fragmenteze uh, Uh, să descompună ceea ce există, noi venim cu acest nou concept de unitate. Ultima idee. Uh, mi se par foarte importante programele de schimburi între tineri, cum ar fi Erasmus, Erasmus Mundi sau programe pe care le avem și cu alte țări vecine, cum ar fi Marocul sau altele. E important să integrăm pe tineri, pe studenți, pentru că aceștia reprezintă viitorul Europei, viitorul nostru. Deci, uh, programele care fac astfel de schimburi între tineri sunt absolut esențiale. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați uh, amintit importanța acestui program. Acum dau cuvântul lui Julie Ward de la Comisia pentru Cultură. Mulțumesc. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă și Salut faptul că un alt reprezentant a făcut acea declarație la Forumul Culturilor anul uh, trecut. Pentru cei care lucrează la cultură, așteptam de mult timp uh, această idee, acest concept al culturii ca o punte între popoare, între civilizații. Și în timp ce alte măsuri uh, au eșuat, dialogul cultural, cultura, în general, a reușit să se impună și asta înseamnă că relațiile pot continua. Și chiar dacă oamenii nu vorbesc aceeași limbă, cultura de multe ori înseamnă acțiune, înseamnă ce facem, nu neapărat ceea ce spunem. Salut faptul că se vorbește de cultură ca și spațiu. Cred că includerea arhitecturii aici tradiția arhitecturii și practica arhitecturii cred că este foarte esențială, pentru că arhitectura nu înseamnă neapărat clădirile pe care le facem, le construim, ci și spațiile pe care le creăm, pentru ca oamenii să conviețuiască împreună, sau barierele care împiedică această conviețuire. Eu am fost implicată într-un raport foarte interesant pe tema dezvoltării regionale legat de comunitățile marginalizate. În acel document, în cadrul acelui raport, încercam să invităm experți, arhitecți, pentru că ei construiau spațiile publice. De multe ori, în ziua de astăzi, pur și simplu ne e frică de aceste spații publice și cred că ele trebuie reconcepute, regândite. Există de altfel și un intergrup care analizează bunurile și serviciile publice și în care s-a analizat felul în care se utilizează spațiul public, aceste bunuri pe care le avem în comun. Și această idee și noțiunea democrației, pentru că vorbim aici de posibilitatea ca oamenii din diverse culturi să se întâlnească, să se mândrească cu patrimoniul cultural uh, și să-l transmită mai departe. Deci trebuie să, fim, uh, să avem o atitudine deschisă, să vedem cum putem schimba această situație și cum ne putem reinventa în permanență. De aceea cred că acest concept al spațiului public este esențial. Și aș mai adăuga ceva aici în legătură cu um, arta de pe stradă și activitatea de circ, pentru că de multe ori ele nu sunt considerate ca o adevărată formă de cultură sau activitate serioasă. Unele din uh, aceste activități uh, au o tradiție îndelungată și sunt practicate de mult timp. Sunt activități uh, onorabile, să spun așa. Unele dintre ele reprezintă o formă de artă care include în mod puternic pe tineri și le oferă ceva interesant. De aceea aș vrea să ținem cont de faptul că circul și toate formele de circ Uh, poate include multe categorii sociale, de exemplu persoanele cu dizabilități și că este o metodă foarte bună de a aduce oamenii împreună. Există o carte foarte bună care se intitulează Clovnii fără frontiere, clovni care se deplasează în taberele de refugiați și care intră în contact cu comunitățile ce se află în conflict. Deci să nu uităm că există și alte forme de artă. Mulțumesc, Julie. Și acum, domnul Buchner. Thank you very much. <clears throat> I have a short question. Mulțumesc. Aș avea doar o întrebare foarte scurtă. Mai bine continu în germană. Cultura nu se găsește doar în cărți, în centrele culturale mari, ci și în viața de zi cu zi. Asta înseamnă pentru mine că și media electronică, televizorul, radioul joacă un rol foarte important pentru transmiterea de cultură. De aceea nu înțeleg de ce Euronews a fost vândut. Și acum uh, cea mai mare parte din Euronews este deținut de o societate egipteană și și restul se pare că va fi vândut. Până acum uh, s-a tot amânat. Știți însă că emisiunile vor fi uh, traduse și în farsi de, și produse și în farsi de acum înainte. Din perspectiva mea e o adevărată catastrofă culturală acest lucru. Și după părerea mea, ce se întâmplă cu Euronews dăunează Europei, pe care o văd ca un intermediar de cultură. Mulțumesc. Sunt uh, sigură că colegul bloc va răspunde la sfârșit la această întrebare. Eu doresc doar să spun că um, noi, cei doi uh, președinți ai comisiilor, ne-am adresat comisiei pentru a înțelege mai bine situația uh, canalului Euronews. Domnul Peterle, mulțumesc. Dragi colegi, mă bucur mult că începem Um, cu acest subiect prima reuniune a FED din anul acesta. Discutăm această strategie importantă. Cultura este un domeniu cu mult potențial neexploatat și spun acest lucru din experiență. Atunci când am condus uh, misiunea de observare în Nigeria și Kenya, am văzut că exista mult interes pentru cooperarea culturală și m-am bucurat să văd că interlocutorii noștri sunt foarte interesați de cultura politică a Uniunii Europene. Doreau să știu cum rezolvăm noi problema identităților diferite în Europa. Doresc, doreau să înțeleagă conceptul nostru uh, de soft power. Interesea cum vedem noi și cum înțelegem noi reconcilierea. Pe lângă aceste subiecte tradiționale, uh, schimburi, producție de film și așa mai departe, dar este foarte important ca Uniunea Europeană să promoveze și cultura politică și să stimuleze interesul față de cultura noastră politică. Parlamentul European are mult potențial de, de ameliorare, de adâncirea acestor relații cu partenerii noștri inclusiv prin serviciul parlamentar de sprijin pentru mediere. Avem instrumente la dispoziție pe care le putem folosi pentru a um, consolida aspectul cultural al cooperării noastre. Mulțumesc și acum are cuvântul colegul Weigel. Grazie, președinte. Mulțumesc. Aș dori să spun că Mă bucur că discutăm astăzi despre cultură în acest format. Ar fi și mai bine dacă s-ar și încălzi sala. Dar se pare cultura mm, nu se va bucura de căldură astăzi. Ar fi bine și să existe mai mult interes față de acest subiect, așa cum a spus colegul Peterle, și asta ar încălzi cu siguranță sala ar înfierbânta sala. Nu știu multe despre această comunicare a Comisiei și aș dori să o văd, să o citesc. De obicei, când discutăm astfel de subiecte, primim ceva în scris. Astăzi n-am primit nimic în scris. Bineînțeles, sunt de acord cu eh, toți cei care au vorbit despre promovarea culturii culturii care face parte din identitatea europeană și care dă greutate Uniunii Europene în relațiile internaționale. Într-adevăr, este un aspect uh, foarte valoros și trebuie să știm cum să-l uh, promovăm pentru a ne asigura că nu dăm doar lecții, nu îndoctrinăm oamenii, ci promovăm un schimb de, valo- de valori și de elemente pozitive. Și uh, ne confruntăm cu câteva obstacole la nivel organizațional în Uniunea Europeană. Atunci când e vorba despre cultură, mai mult decât uh, oriunde altundeva, subsidiaritatea este un element care aduce cu sine obstacole. S-au menționat astăzi Institutul Goethe, Cervantes și alte institute culturale ale unor state membre mari din Uniunea Europeană. Problema este următoarea. Sfera culturală în multe state europene nu este organizată astfel și o mare majoritate a statelor membre nu au astfel de institute. Deci poate Comisia ar trebui să promoveze o inițiativă în acest sens pentru a stimula reflexia tocmai în legătură cu acest aspect. Trebuie să ne organizăm. Numai astfel putem să ne asigurăm că reprezentarea Uniunii Europene la nivel cultural va fi făcută în mod egal, că diversele state membre vor fi reprezentate în mod echitabil. Și ideea că Europa este o superputere culturală ar fi lipsită de sens dacă nu știm cum să folosim această putere. Toate Uh, tot ce s-a încercat până acum în domeniul dialogului intercultural um, s-a confruntat cu un eșec în uh, trecut, așa că trebuie să facem mai multe eforturi, dar eforturi sincere. Trebuie să înțelegem alte culturi, religii și așa mai departe. Cu siguranță nu am făcut suficiente în această direcție și astăzi ne confruntăm cu consecințele care sunt drastice și periculoase. Mulțumesc! Vă mulțumesc! S-a încheiat lista vorbitorilor, așa că dau acum cuvântul pentru a răspunde, pentru că s-au pus câteva întrebări lui Diego Marani și celorlalți colegi ai săi. Vă rog. Giving you a general perspective of a few of the points that have been raised a fost o dezbatere foarte interesantă în care s-au prezentat uh, multe teme care apar de altfel în comunicarea Comisiei. Rutele culturale au fost uh, prezentate ca un element absolut esențial în cadrul politicilor de cultură. Și atâta timp cât ele sunt în Europa, practic uh, nu au de-a face cu politica externă, însă există posibilitatea de a le face să uh, se extindă și dincolo de teritoriul european. De altfel, unele dintre ele sunt deja analizate uh, în acest sens, în special în zona Balcanilor. Lucrăm pe această temă alături de Consiliul Europei și ne gândim la posibilitatea de a avea proiecte chiar alături de UNESCO pentru a dezvolta câteva programe în care să includem și aceste rute culturale. Suntem perfect conștienți de faptul că ele ar putea reprezenta un adevărat, o adevărată șansă de dialog cultural și de dezvoltare, de asemenea pentru a promova uh, multilingvismul, cunoașterea limbilor și o mai bună înțelegere în regiuni uh, unde au existat probleme. Referitor la legătura dintre cultură și știință, elementul științei apare și el în comunicarea noastră însă, bineînțeles, nu am putut să ne extindem prea mult uh, pe această temă, pentru că comunicarea în sine se centrează pe cultură. Și deși cultura o înțelegem într-un sens foarte larg, nu putem uh, include absolut totul. S-au făcut uh, foarte multe sugestii în cadrul dezbaterii. A venit uh, și s-a prezentat ideea clovnilor fără frontiere, o adevărată sursă de inspirație. Uh, pentru că este adevărat că uh, circulile reprezintă un adevărat puț al culturii din care ar trebui să învățăm mai mult și pe care ar trebui să-l promovăm. Comunicarea oferă oportunități și în acest sens. Și aș putea reitera din nou, dintr-un punct de vedere general, pentru că în ceea ce privește detaliile, am să dau cuvântul mai departe Comisiei, dar pot să spun că uh, textul comunicării practic ne permite aproape orice în domeniul culturii. Totul depinde până la urmă de voința exprimată și de direcția politicilor uh, pe care ne dorim sau pe care instituțiile respective și-o doresc. Sunt de acord uh, cu problema temperaturii aici în sală. Cred că colegul din Slovenia spunea așa ceva și pe bună dreptate spunea că e frig aici, dar să ne întoarcem la tema noastră de, de discuție. E adevărat uh, că uh, cultura reprezintă un potențial care nu este suficient de bine exploatat în Africa și că și aici am avea un rol important de jucat. Așa cum spunea doamna Mogherini, ar trebui să oferim uh, exemplul și experiența noastră și altora. Și aceasta nu doar pentru a predica, ci pentru a arăta uh, felul în care am învățat noi, care nu este neapărat cel mai bun, dar care a dat uh, roade și care s-a consolidat de-a lungul timpului. Puterea de tip uh, soft uh, și uh, problema uh, păcii sunt absolut esențiale, care trebuie incluse uh, și aici, ca și cultura, putem da exemple altor țări. În ceea ce privește Euronews-ul, aceasta nu ține de competența noastră și cred că sunt persoane mai competente aici care ar putea răspunde la această întrebare concretă. Și acum am să dau cuvântul Comisiei pentru partea cea mai dificilă a răspunsurilor. Da, vă rog, doamna Zafieri. Domnul Zafiri. Într-adevăr, s-au făcut multe sugestii și aș dori să vă mulțumesc pentru sprijin și pentru aceste sugestii care sunt chiar foarte utile și rapid am să mă refer la două dintre ele. Ideea stimulării interesului pentru politica culturală UE. Da, sigur, facem acest lucru, facem acest lucru ca parte a de diplomației publice a Uniunii Europene. În uh, documentul pe care îl discutăm acum, nu dorim să le confundăm pe, pe acestea două, deși le menționăm pe amândouă. Trebuie să fie clar că vorbim de o ameliorare a culturii, a relațiilor culturale, nu de propagandă. Diplomația culturală înseamnă să te adresezi direct cetățenilor din alte state, însă nu la modul propagandist. Vorbim de colaborarea între operator cultural și sigur că doream să facem această diferență și desigur că Uniunea Europeană pune mare preț pe diplomația publică și pe instrumente și strategii în acest sens. În legătură cu institutele culturale, am auzit două puncte de vedere. În primul rând că acestea fac o treabă extraordinară și că trebuie ajutate să lucreze împreună și să facă mai mult muncă europeană decât muncă pentru Spania, Regatul Unit, Italia și așa mai departe. Să facă muncă europeană. Și apoi mai este faptul că nu toate statele membre au la dispoziție această resursă. Nu toate statele membre au institute culturale independente, suficient de bine finanțate și așa mai departe. Care este soluția? Soluția noastră este să lucrăm mai mult cu organizațiile umbrelă și să uh, le ajutăm să dezvolte această abordare europeană. Uh, încă am fi putut să așteptăm până la întrunirea tuturor condițiilor, însă mă tem că am fi avut mult de așteptat, așa că am decis să începem. E o fază experimentală deocamdată, dar noi credem că modul de progres este de a uh, uni aceste uh, institute, de a le pune în colaborare pentru a depăși problemele. Și trebuie să uh, susținem organizațiile acestor institute. Cred că la celelalte puncte au uh, răspuns colegii mei, a răspuns Diego. Diplomația științifică e foarte importantă, orizontul 2020 este deschis pentru alte state, pentru lumea întreagă, practic, sunt proiecte științifice foarte importante care nu pot fi realizate decât prin colaborare. Apoi, um, foarte important este și dialogul intercultural, care îl dublează pe cel științific, e cazul Erasmus Mundus și uh, deci nu e vorba atât de mult de cooperarea internațională pentru uh, combaterea cancerului, de exemplu, ci e vorba de partea care vizează cooperarea internațională în sine ca obiectiv. Și cred că uh, și patrimoniul cultural este un exemplu în acest sens. În ceea ce privește Euronews, îmi pare rău, nu am informații pe care să vi le pot comunica, pentru că nu se ocupă digiul meu de acesta, nici eu. Digi Connect se ocupă de Euronews. Nu știu dacă și reprezentanta DEVCO dorește să ia cuvântul, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, suntem în întârziere oricum. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul. Cred că și noi, ca raportor, trebuie să spunem câteva cuvinte de încheiere. Mm, anticipare le, le, le, le closing remarks. Eu doresc să spun în încheiere doar un lucru. Pentru că, iată, avem această dublă funcție de președinți, dar și de raportori. S-a spus multe lucruri, bineînțeles, în calitate de raportori am luat notă de toate cele spuse, vom ține cont de acestea. Doresc să uh, vă mulțumesc și să vă spun că acestea sunt și preocupările noastre colegii Milan Mon, Peter le știu că aceste elemente sunt foarte importante pentru noi, că aceste axe culturale trebuie um, consolidate. Institute culturale în țările în care nu au instituții culturale, bineînțeles, nu asigură un echilibru între statele membre, dar există posibilitatea și cerem delegațiilor UE din uh, țările terțe prin aceste puncte uh, focale să sprijine um, crearea unei vizibilități sporite și, uh, sprijin, și cooperarea și cu statele membre mai puțin prezente la nivel instituțional în țările terțe. Un alt aspect foarte important uh, este echilibrul între diversitatea culturală ca valoare, valoare majoră și acțiunea de cooperare pentru a promova valori comune și de dialog intercultural și reciprocitate. Și încă un aspect, moștenirea culturală, eu sper că de acum încolo Comisia va stabili, va defini priorități. Are loc în momentul de față trilogul privind anul european al moștenirii culturale eu cred că acesta trebuie să fie un domeniu în care trebuie să experimentăm acest nou mod de coordonare a acțiunilor cu un volum mult mai mare și să nu uităm că anul acesta Erasmus împlinește 30 de ani S-au stabilit 30 de ani și 30 de ani a itinerarilor europene, deci sunt o serie de subiecte comune și când vorbești despre Erasmus, uh, nu avem doar uh, bursele individuale, dar și Comenius, parteneriate cu țări sau uh, acțiunea Serviciului European Integrat în domeniul cultural și trebuie să amintim toate parteneriatele promovate de instituțiile universitare și culturale cu țările terțe. Deci, dorim să creăm o re, un cadru mai organic, identificând de către Comisie și de către Serviciul pentru Acțiuni Externe priorități strategice pe țări. Bineînțeles, procesul va fi unul treptat, dar noi dorim o guvernanță bună în acest proces încă de la început, ca să se obțină rezultate concrete cât mai importante. Și acum, în încheiere, dau cuvântul domnului președinte Bloc. Vă mulțumesc, stimată colegă. Vreau să vă rog, dacă aveți propuneri concrete, să ni le transmiteți uh, din timp, pentru că putem lucra la propunerile comisiei, însă ar fi bine să le știm din timp, însă încă din faza timpurie, ca să putem ține cont de ele și noi în redactarea rapoartelor noastre. Pe 22 martie trebuie să fie gata raportul în comisiile noastre. Îl vom discuta la Comisia de Cultură și vom putea continua procedura cu obiectivul de a ajunge la vot pe data de 30 mai. Și înainte de vacanța de vară să uh, putem uh, finaliza procedura ajungând, sperăm, în luna iulie în plenară. Cred că aceasta este cea mai rezonabilă procedură. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Costa, care a avut multă inițiativă în acest domeniu, trebuie să recunosc că ea a dat tonul și eu am urmat inițiativa ei și cred că trebuie să-i